Stuknęliśmy, proszę Państwa, trzy razy młotkiem, a więc możemy powoli rozpoczynać. Dragi colegi, putem încet, încet să ne începem discuțiile. Bănuiesc că toată lumea are cartelele de vot. Bine ați venit! Am avut o reuniune a coordonatorilor cu, ministrii de agricult- cu ministrul agriculturii din Bulgaria, Bulgaria fiind țara care asigură președinția Consiliului. O să ne reîntâlnim cu domnul ministru în această după amiază, dar până atunci haideți să trecem la vot. pentru perspectivele și miza pentru sectorul apiculturii. Raportor este domnul Erdoș. După cum știți, au fost depuse 400 de amendamente. Comisia Envi s-a pronunțat de asemenea. Da, să-i dăm cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, szépen, csak egy perc erejéig szeretném megköszönni a titkárság. Mulțumesc. Doar un minut. Aș vrea să mulțumesc secretariatului și grupurilor politice pentru ajutorul pe care mi l-au acordat în această activitate. Mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc asistenților lor. Au venit într-adevăr sute de amendamente și cred că a sosit momentul în care putem considera că avem un text acceptabil pentru toată lumea. Am elaborat 39 de amendamente de compromis și o să avem cam 30 de voturi diferite. Mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumim domnului raportor. În numele dumneavoastră și în nume propriu aș vrea să urez bun venit invitațiilor noștri din Austria. Sunt invitații ai domnului Weiss. Um, participați la o reuniune de ordin tehnic astăzi pentru că votăm, dar subiectul este unul important. Trecem la vot electronic. Uh, pe voturile de compromis votăm cu cartela, restul prin ridicarea mâinii. Dacă ridicați mâna, vă rog să ridicați suficient de sus ca să văd. Compromisul 1. Deschidem votul. Dziękuję. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se consideră adoptat. Compromisul 3. Deschidem votul pe compromisul 3. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Se deschide votul. Să a votul. Se adoptă. Amendamentul 268. Cine este pentru acest amendament 268? Se adoptă. Amendamentul 239. Pentru împotrivă se respinge. Compromisul 6. Trecem la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7A. 7A. S-a deschis votul. Este un vot comun. S-a închis votul. Compromisul 9A. S-a deschis votul. S-a închis votul. MV39. MV39. Cine e pentru? Se adoptă. Cine este pentru amendamentul 300? 78. Pentru împotrivă se respinge. MV17. Cine este pentru se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. Compromisul 11 am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. Deschidem votul pe 13. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40, Comisia Envi. Envi 40, cine este pentru, împotrivă? Verificăm. Verificăm cu vot electronic pe Envi 40. S-a închis votul. Avem un vot SND în plus Bun. Se adoptă cu două voturi diferență. Acesta era MV40. Compromisul 14 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 346 și 347. Cine este pentru aceste două amendamente? 346 și 347. Sunt amendamente identice. Cine e pentru, împotrivă, se resping. Amendamentul MV15. Cine este pentru? Se adoptă. 301. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Votăm 301. S-a închis, închis votul. Se adoptă MV13 devine caduc și trecem la 391. Prin ridicarea mâinii, 391 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV18, nu, se cartează domnul președinte, verificăm 391, vot electronic, 391, vot electronic. S-a închis votul, se respinge. MV18. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. 18. S-a închis votul. Se adoptă. 22. MV22. Pentru împotrivă se adoptă. Verificăm. Deci votăm cu vot electronic pentru 22. S-a închis votul. Se adoptă. Domnule, deci e vina mea, eu m-am înșelat. Îmi cer scuze. Compromisul 15. S-a deschis votul. votat, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 17. 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. Votăm compromisul 20. S-a închis votul. Se adoptă. MV29. MV29. Cine e pentru? Se adoptă. 287. Cine este pentru? Împotriva se adoptă. 422 pentru. Se adoptă. Verificăm totuși. Amendamentul 422. Mi se cere să verificăm și 287. Bun, am închis votul, dar la cererea domnului ce revenim la amendamentul 287. 287. Verificăm cu vot electronic. 287. S-a închis votul. Deci am confirmat. Se adoptă. 422 acum. Votăm electronic. 422. S-a închis votul. Respins. 423. Cine este pentru? Se adoptă. Mulțumesc. MV28 pentru, se adoptă. Compromisul 26 s-a deschis votul pe compromisul 26. te închis votul. Se adoptă. Compromisul 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 439. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 440 pentru, împotrivă, se respinge, spune domnul președinte.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 S-a votul. Se adoptă. ...450 și 451 le votăm împreună. Cine este pentru acest amendament împotrivă? Votăm electronic pentru a verifica. 450-451. 450-451. S-a închis votul. Se resping aceste două amendamente. 452-453 sunt adoptate. 454 este caduc pentru că anteriorul a fost adoptat. Compromisul 31. Bun, dragi colegi, revenim la amendamentul anterior 454 pentru, împotriva, se respinge. Compromisul 31 acum. S-a deschis votul pe compromisul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 32. S-a deschis votul. S-a închis otul. Patru sute șaizeci, șaptezeci și șase. Cine este pentru? 476. Se adoptă. MV50. Cine este pentru? Se adoptă. MV52. Pentru? Se adoptă. 464 și 400, 464 și 484. Le votăm împreună pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Pe amendamentele 464 și 484. PP-ul se abține. S-a închis votul. se respinge. șapte pentru, pentru amendamentul 277 se adoptă. Compromisul 33. Deschidem votul pe compromisul 33. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Deci amendamentul 1 acum. Danta Martinez se adoptă. Amendamentul 2 se adoptă. Compromisul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? S-a deschis votul. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. MV4. Amendamentul MV4. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul C. C și D. Votăm pe C plus D. S-a închis votul. Se adoptă. MV42 pentru 42. Se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la compromisul J și H. G și H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, trecem la compromisul 1. Compromisul 1. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 81. Amendamentul 81. Cine este pentru, se adoptă. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul M. S-a deschis votul. Compromisul M. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul N. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. MV6 acum. MV6. Cu ridicarea mâinii. Se adoptă. Compromisul O. Cine este pentru? Votăm compromisul O. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul, la compromisul P. S-a deschis votul ți a închis votul. Se adoptă. Compromisul Q plus R. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. U și V acum. Compromisul U plus V. S-a deschis votul pe U plus V. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul XYZ. Compromisul XYZ. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. AA plus AB. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 160. Cine este pentru 160? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul AC, AD și AE. Deschidem votul pe aceste trei compromisuri. AC, AD și AE. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la AF. Te-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. AF Amic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se adoptă, da? Trecem la vot pe întreg proiectul de rezoluție, astfel modificat. Deschidem votul. Mulțumesc. Am încheiat votul aici. Se adoptă. Mă temeam că nu o să avem suficiente litere ca să acoperim amendamentele, dar am reușit. Felicitări, domnule raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc. ...486 de amendamente au fost prezentate și asta ne demonstrează că raportul se bucură de un mare interes din partea deputaților deputaților, cărora încă o dată le mulțumesc. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste eforturi. După părerea mea, textul este mai coerent acum. Toate interesele au fost luate în considerare. Conținutul acum este mult mai bine structurat și pe 28 februarie îl vom vota în plena, va ajunge în plenară și pe 1 martie vom vota. Mulțumim foarte mult domnului raportor, raportorilor din umbră. Felicitări pentru că ați reușit să găsiți un număr așa de mare de amendamente de compromis. Trecem, uh, fără să ne mai oprim, la punctul 6, cadrul financiar multianual post-2020. Doamna Sofia Ribero este raportoare pentru acest proiect de aviz. Vorbim despre o inițiativă a Comisiei Bugetare Doamna Ribeiro, aveți cuvântul. Sr. Presidente, permitam uma primeira palavra de agradecimento. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor din umbră. Am colaborat foarte bine și am reușit să ajungem foarte repede la consens pe șapte compromisuri. Acestea concentrează mai mult de jumătate din totalitatea amendamentelor depuse de asemenea, mulțumesc secretariatului care ne-a oferit un ajutor uh, neprețuit. Este vorba aici de poziția Comisiei pentru Agricultură pentru apărarea politicii agricole comune, a bugetului pentru agricultură și a agricultorilor noștri. Documentul la care am ajuns arată că politica agricolă comună este hotărătoare pentru viitorul Uniunii Europene și viitorul agricultorilor. E nevoie să atingem mai multe obiective cu mai puține resurse, trebuie să asigurăm uh, o hrană uh, corespunzătoare de calitate, în același timp uh, respectând bunăstarea animalelor și apărând mediul uh, trebuie să ne asigurăm că toți consumatorii au acces la produse agricole de bună calitate la prețuri Uh, decente. Și pentru acest lucru trebuie măcar să se păstreze nivelul uh, bugetar pentru PAC, dacă nu să fie crescut. Nu dorim o renaționalizare a PAC, uh, aceasta trebuie să rămână o politică europeană nici Brexitul nu trebuie să fie folosit ca și pretext uh, pentru a uh, avea o politică agricolă comună slăbită. Avem nevoie de consolidarea acestei, avem nevoie de mai multă Europa în, uh, și în agricultură. Trebuie să susținem și dezvoltarea spațiilor rurale, să ne gândim în mod special și la regiunile ultraperiferice, la regiunile izolate pentru că avem exporturi de 130 de miliarde de euro pe an la nivelul produselor agricole. Așadar, nu este un domeniu neglijabil absolut deloc. Parlamentul deja și-a prezentat poziția pentru consolidarea bugetului pentru agricultură. Avem nevoie de un cadru european pentru a lupta împotriva practicilor uh, ilegale uh, pe care le observăm uh, din ce în ce mai des. Sperăm ca prin avizul nostru să putem să ne asigurăm că aceste puncte foarte importante sunt uh, susținute. Președintele, mulțumesc. Da, să sperăm, într-adevăr, că vom putea contribui la susținerea zonelor uh, izolate, zonelor uh, care sunt în dificultate și uh, că acest uh, text se va reflecta în propunerile bugetare. Începem votul cu compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Se respinge. Trecem acum la compromisul 1A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 18. Cine pentru? Amendamentul 18 se adoptă, vă mulțumesc. Amendamentul 21 pentru se adoptă. Amendamentul 25 pentru se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 28 și 30 pentru. Se adoptă. 29, 31 pentru. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Se respinge. 44 pentru. Se adoptă. 45 pentru. Se adoptă. 47 pentru. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Se respinge. 50 pentru. Se adoptă. 51 pentru. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 52 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 53 pentru. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă. Trecem la amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 62. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 69. Pentru se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 22. S-a deschis votul. Cine este pentru? Se adoptă. Șaptezeci și doi acum. Cine e pentru? 72. Împotrivă. Haideți să verificăm votul la amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 78. Se adoptă. 79. Cine pentru? Se adoptă. 83. Președintele, haideți să ne reîntoarcem la amendamentul 75. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 78. Cine e pentru? 79. Domnul Șani, cine e pentru? Se adoptă. 83. Pentru împotrivă, se respinge. 85-86 identice. Da, bine, verificăm amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 85-86. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 87. Cine pentru? Se adoptă. 88. Pentru. Se adoptă. 89. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 91. Nu, haideți să verificăm. La 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 91. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 92. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 95-96 identice. Cine pentru? Se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Se respinge. 98 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 102. Cine pentru? Mulțumesc, se adoptă. 104. Pentru. Mulțumesc, se adoptă. 107. Pentru. Se adoptă. 108. Pentru. Se adoptă. 110. Pentru. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 121. Foarte similar cu 125. Cine este pentru? Împotrivă. Se resping. Trecem la 122 pentru. Împotrivă. Se resping. 124 pentru. Împotrivă. Verificăm. 124 s-a deschis votul. Se respinge, dar a fost foarte strâns votul. Costă 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 127 pentru. Se adoptă. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Mm, nu i-am văzut pe liberali cum au votat. S-a închis votul. Se respinge. O majoritate mică. Compromisul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci trecem la amendamentul 131 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 132 pentru. Împotrivă. Se respinge. 133 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum am ajuns la votul final. Avizul, astfel cum a fost modificat, s-a deschis votul. Și se adoptă. S-a închis votul. Deci, Vă mulțumesc. Doriți să luați cuvântul, doamnă? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor. A fost un vot foarte important în Comisia pentru Agricultură. Am reușit să ne facem cunoscute clar poziția și interesele și sper că vom reuși, într-adevăr, să apărăm astfel agricultura și agricultorii din Europa. Mulțumesc tuturor celor care au colaborat la acest aviz. Votul uh, în Comisia pentru Bugete va fi pe 21-22 februarie. Vă mulțumesc încă o dată și acum trecem mai departe la punctul 7. Raportul domnului Caputo privind reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene, din nou pentru Comisia pentru Bugete avizul elaborat de domnul Caputo. Vă dau cuvântul. Sì, grazie, grazie Presidente. Semplicemente per eh, ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice și diferșilor raportori din umbră pentru acest dosar, un dosar extrem de important, care vizează viitorul Uniunii Europene, în special sistemul resurselor proprii și dat fiind că prezintă punctul partajat de federe al Comisiei, Comisia pentru Agricultură lansează un semnal pozitiv în acest sens. Mulțumesc tuturor! Intervenție fără microfon a domnului președinte. Acum, îl auzim. Da, într-adevăr, trebuie să lucrăm la acest subiect. Începem cu compromisul A, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43. Cine e pentru? Se adoptă. 44. Pentru? Se adoptă. Vreau să rog pe domnul Des să ridice mâna vizibil. 45. Cine pentru? Se adoptă. 48 e caduc. Trecem la 49 și 50. Cine pentru, împotrivă, se resping. 52. Cine pentru? Se adoptă. 78 pentru. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Se respinge. Haideți să verificăm electronic votul amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dacă insistați, verificăm. Amendamentul 39 s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, da, da, foarte strâns. Foarte strâns votul. Compromisul E. S-a închis votul. Amendamentul 6, cine e pentru? 40, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 42 pentru, împotrivă, se respinge. Haideți să verificăm. Patruzeci și doi. S-a deschis votul. S-a închis votul. 59. Împotrivă. Se respinge. 60. Pentru. Se adoptă. 61. Pentru. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 64. Pentru. Se adoptă. Acum votăm avizul în ansamblul său, așa cum a fost modificat. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul în Comisia pentru Bugete va avea loc pe 21-22 februarie Domnul raportor, doriți să interveniți? Nu? Grazie. Aveți cuvântul. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Votul confirmă eforturile care au fost făcute pe durata reuniunilor. Prin urmare, iată, în Comisia Agri am făcut o treabă foarte bună pe acest subiect așa de important. Mulțumesc! My też tak myślimy, potwierdzamy to. Dziękujemy panie pośle, dziękujemy wszystkim. Și noi considerăm la fel. De fapt, confirmăm, vă mulțumim și vrem să mulțumim întregii echipe. Acum trecem la punctul 8. E vorba de regiunile în urmă. Raportorul uh, pentru aviz era doamna Dăncilă. Comisia de fond este regii. Trecem direct la vot. Nu știu dacă vrea să intervină cineva în numele raportoarei noastre, care acum este prim-ministru. Se pare că nu este nevoie. A fost un raport foarte bun și noi ne-am pregătit foarte bine avizul, pentru că, în ceea ce privește aceste regiuni, poziția comisiei noastre implică un sprijin uh, deosebit. Îi mulțumim încă o dată foarte mult uh, doamnei Băncilă și vă rugăm să o felicitați în numele nostru și acum trecem la vot. Compromisul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe, Amendamentul 27 pentru, mulțumesc, se adoptă. 28 pentru, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Am spus eu că era adoptat. 30 pentru se adoptă. Compromisul B. Se deschide votul. Se închide votul. Mai departe, compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe, amendamentul 39. Doamna Lăncilă, domnul Caputo. Pentru se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, se respinge, dar haideți să verificăm. La 44 s-a deschis votul. S-a închis votul. Îmi cer uh, scuze. Dar trebuie să trecem la compromisul D. S-a deschis votul la, la D. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru. Se adoptă. Compromisul E. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 62. Pentru. Se adoptă. 73. 63, pardon. Se adoptă. 65. Pentru. Se adoptă. 66. Pentru. Se adoptă. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 71. Pentru, împotrivă, se respinge. 72. Pentru, împotrivă, se respinge. 79. Pentru, împotrivă. Verificăm la 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 9 deja devine caduc. 11 pentru se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 17 pentru se adoptă. Trecem la votul întregului text. Votăm avizul. Este vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă avizul. Mulțumesc. Mulțumesc doamnei eurodeputat, acum prim-ministru și echipei sale. Trecem la punctul 9, care este ultimul punct pe care îl votăm astăzi. Raportor este doamna Karin Kadenbach. Vă dau cuvântul, doamna Kadenbach, pentru a ne povesti despre uh, descărcarea de buget uh, pentru 2016, domnul eurodeputat ne spune că nu este nevoie să facă nicio introducere aici, așa că putem să trecem direct la vot cu compromisul 1. S-a deschis votul. Deschid votul la compromisul 1. Nu, nu s-a deschis încă votul. Gata, s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Se adoptă. 6. Pentru. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul la șapte. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru se adoptă. 9. Pentru se adoptă. Mulțumesc. 10. Pentru. Mulțumesc. 11. Pentru. Nu, la 10. La 10 se adoptă, nu? Amendamentul 11. Pentru. Cincisprezece. Bine, atunci votăm la 15. Pentru. Se adoptă. Mulțumesc. 11. Al domnului Flanagan și Torres Martinez. Pentru. Se adoptă. 12. Devine caduc. 13 la fel. Caduc. 14. Domnul Dantin. Pentru. Se adoptă. 16. În două părți. La prima parte. Pentru. Se adoptă. A doua. Pentru. Împotrivă. Se respinge. La 17. Pe două părți. Prima parte pentru. Se adoptă. Partea a doua pentru. Se adoptă și aceasta. Vreți să verificăm? Verificăm a doua parte de la amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 19. Un amendament tehnic, nu votăm. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Putem trece la amendamentul 23. Pentru. Se adoptă. 24 pentru se adoptă. 25 pentru se adoptă. 26 pentru se adoptă. 27 pentru se adoptă. 28 pentru se adoptă. 29 pentru se adoptă. 30 pentru se adoptă. 33 pentru împotrivă se respinge. Vreți să verificăm? Bine. Verificăm la amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr. 34 pentru, împotrivă, e aceeași vot. Se respinge. Să votăm acum întreg uh, proiectul de aviz, așa cum a fost modificat. Este vorba de un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă avizul Doamna raportor, va, raportul va fi trimis Comisiei pentru Bugete, care va vota în martie. Doamnelor și domnilor, am terminat. Vă rog. Mulțumesc. Aș cred că ar trebui să ne felicităm pentru faptul că am votat acest raport. Raportul care vizează albinele, de fapt, și aș dori să vă ofer tuturor uh, un borcan de miere din Bulgaria care este produsă în munții din Bulgaria. Este vorba de un produs unic și va fi primul produs bulgar cu denumire de origine procedată. Vă mulțumesc. Protejată. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. În această după amiază Vom avea miniștri din Bulgaria în vizită. O să le arătăm această miere și o să vedem ce părere um, au dumnealor despre acest uh, produs. Este ora 10 și 8 minute. Reuniunea coordonatorilor este prevăzută pentru ora 11. Aș dori să intre pe coordonator dacă ar putea să uh, înceapă la 10.45. Sunt de acord? Da? Sau acum? Perfect. Păi atunci facem doar o pauză de 5 minute. O pauză tehnică de 5 minute, după care reuniunea coordonatorilor.